89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 92 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, 97 este caduc pentru că s-a adoptat 96, deci 98 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, abțineri, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 29 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47. Trecem la compromisul 9 acum pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm uh, votul, ra, votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. Avizul se adoptă. Felicitări din partea tuturor și continuăm acum cu următorul punct de pe ordinea noastră de zi. În reuniunea noastră din 27 septembrie am avut un schimb de opinii în legătură cu uh, propunerea Comisiei, în legătură cu un mecanism prin care autoritățile competente să convină uh, că uh, obstacolele juridice și administrative ar putea să pună probleme în context transfrontalier. Raportorul nostru, domnul Van Miltenburg, va prezenta acest uh, proiect de raport. Am avut o prim, un prim schimb de opinii săptămâna trecută și discuția a fost foarte interesantă. Haideți să vedem ce s-a întâmplat între timp este unul dintre cele patru dosare legislative pentru care este responsabilă comisia noastră. Domnule Van Miltenburg, aveți eh, cuvântul pentru a vă prezenta raportul. Voorzitter, zoals u eh, terecht net opmerkt, we hebben de vorige keer bij onze eerste gedachtewisseling uit. Mulțumesc. Am avut un schimb de opinii destul de extins în legătură cu aceste zone frontaliere, uh, în legătură cu ceea ce propune Comisia ca mecanism pentru a promova cooperarea transfrontalieră în aceste regiuni. S-ar putea să aducă mult plus valoare și să uh, putem depăși multe dintre obstacolele juridice Putem vorbi și despre cooperarea între toate aceste părți locale, regionale, statele membre, Comisia Europeană. Dacă ne uităm la mecanismul deja prezent, acesta trebuie să fie susținut de toate statele membre pentru a fi eficient. Apare aici o posibilitate de a utiliza legislația dintr-un stat membru la proiectele transfrontaliere, dar acest lucru trebuie să fie susținut de ambele state membre. Un lucru care trebuie să fie clar este că este un, vorba de un mecanism voluntar, ceea ce uh, rezolvă câteva dintre dubiile ridicate de anumiți colegi în legătură cu subsidiaritatea. În al doilea rând, este vorba de domeniul de aplicare foarte larg al mecanismului pentru a liniști temerile celor din statele membre în legătură cu funcționarea acestui proiect în realitate, am uh, uh, identificat câteva clarificări, dat fiind că este un mecanism voluntar. Cred că trebuie să înțelegem că Dacă ne gândim la felul în care funcționează statele Benelux, de exemplu, se poate folosi această abordare. Se poate folosi această abordare uh, în anumite cazuri, însă nu pentru Banca Centrală Europeană și alte mecanisme. Dacă, un, dacă există deja mecanisme europene, atunci uh, sistemul ar trebui să fie utilizat. Se poate pune întrebarea dacă este proporțional și dacă îndeplinește cerințele de subsidiaritate. Deci, la articolele 1 și 4 se menționează că statele membre pot alege acest mecanism sau pot opta pentru un mecanism nou. Dacă există uh, un uh, proiect transfrontalier de la caz la caz și nu uh, să nu se facă apel uh, tot timpul la acest uh, mecanism. Deci uh, nu este o soluție obligatorie, ci una opțională, voluntară, care poate să fie aleasă de la caz la caz. Mi se pare un mecanism important pentru toate statele membre și mm, ar putea exista un fel de birou de coordonare în fiecare stat membru, dacă avem un punct de coordonare transfrontalier în Luxemburg, va, va avea mult mai mult de lucru decât cel din Malta, dar oamenii din uh, acea unitate administrativă ar putea să rezolve orice fel de probleme Punctele de coordonare trebuie să hotărească care este calea cea mai bună în așa fel încât să ajungă la o soluție și uh, mecanismul pentru uh, tra cooperare transfrontalieră europeană devine o soluție a la carte care poate fi utilizată proiect cu proiect. Și apoi trebuie să vedem cum găsim acceptanță în rândul statelor membre în așa fel încât să preia uh, Uh, stat, să prea regulile, fiindcă altfel lucrurile nu pot funcționa. Aceasta este calea prin care uh, putem uh, progresa. Doresc să vorbesc despre subsidiaritate, proporționalitate și doresc să discutăm despre a este un mecanism uh, voluntar sau obligatoriu? Am încercat să răspund la această întrebare. Nu în ultimul rând vreau să mă adresez statelor membre când discutăm despre termenele din această procedură, căci statele membre s-ar putea să primească mai mult timp. Articolele 10, 12 și 16 sunt vizate. E vorba de prelungirea termenului de la 3 la 6 luni, foarte important pentru că un termen mai lung uh, poate ajuta statele membre, căci este vorba despre niște hotărâri judecătorești foarte importante și care necesită în mod obișnuit timp. Deci trebuie să ofere statelor membre destul timp să se adapteze. Statele membre nu pot amâna hotărârile, până la urmă trebuie să ia o, uh, o hotărâre, chiar și în ceea ce privește neactivarea mecanismului. Au fost și dubii în ceea ce privește adaptările tematice. În proiectul comisiei, tot proiectul este redefinit ca fiind uh, un proiect pentru uh, prevederi de infrastructură cu regiuni trans, uh, și cu cooperare transfrontalieră, lucruri de importanță economică. E vorba de două lucruri definite foarte amplu pe de o parte e vorba de infrastructură, după cum spuneam, și apoi e vorba de servicii de interes economic general. Eu uh, vreau să menținem această definiție, căci mecanismul pe care uh, îl avem aici este unul nou. El este testat în așa fel încât să ne putem da seama care sunt punctele problematice și cum putem să găsim o soluție în termeni practici. Și apoi este foarte important uh, să putem continua. Doamnă președintă, fiind date toate aceste ajustări, eu cred că reușim să avem un regulament care să aibă un obiectiv precis și care să uh, fie unul uh, potrivit. O facem asta în completare cu Interreg și în completare cu Gruparea Europeană pentru Cooperare Teritorială. Am început modest, iată, și după câțiva ani am hotărât să construim ceva. Este foarte important să luăm aceste instrumente și să le transformăm în ceva eficient dintr-un toolkit european, în așa fel încât să-i vizăm pe cetățenii noștri din zonele de frontieră, să reușim să contribuim la bunăstare. Joia viitoare va fi organizată și o audiere cu experți uh, în ceea ce privește acest subiect de la 10 dimineața până la 12 jumătate. Evident, toți membrii Comisiei Regii, mai ales raportorii din umbră, sunt uh, invitați cu mare drag. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc. Thank you very much. Now I'll give the floor to... Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul tuturor raportorilor din umbră, membrilor Regii. Vă informez despre următoarele. Raportorul de la CESE este aici, gata să prezinte avizul comisiei sale. Începem acum cu raportorii din umbră. Domnule Țeller, aveți cuvântul. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Îi mulțumesc foarte mult lui Matthias van Miltenberg, raportorul, pentru munca sa deja exhaustivă în ceea ce privește calificarea acestui raport. Iată ce am de spus. Regiunile de frontieră redau 40% din teritoriul Uniunii Europene, o treime, o treime din cetățenii Uniunii Europene trăiesc în astfel de regiuni. Proiectele de infrastructură însă sunt problematice și în urma celor centrale și avem probleme în ceea ce privește crearea unor legături transfrontaliere adesea conflictele și regiunile de regiune adesea au fost cele care au declanșat războaie în trecut și de aceea trebuie să ne asigurăm că regiunile de frontieră vor avea pe viitor posibilitatea să lucreze mult mai bine unele cu altele. Tratatul de la Lisabona, dincolo de coprarea economică și socială, are în vedere și coeziunea teritorială, ținând cont în special de situația specifică a regiunilor de frontieră. Avem deja o posibilitate de cooperare în cadrul programelor Interreg, iar uh, în uh, ultima legislatură am uh, reușit să ducem mai departe cooperarea teritorială în acest domeniu, însă în practică ce ni se spune, ce mesaje vin din partea acestor regiuni, că există mari obstacole în ceea ce privește situația juridică a statelor membre. Este o situație diferențiată și este una care pune mai degrabă bețe în roate unei cooperări strânse, nici de cum să o avanseze. Tocmai de aceea Președinția Luxemburgului din anul 2014 a preluat uh, acest subiect și a venit cu instrumente noi pentru a crea un alt mecanism ca și completare, în așa fel încât să înlăture obstacolele care există în calea cooperării transfrontaliere sau măcar să minimizeze aceste obstacole. Despre asta vorbim acum și doresc să mulțumesc Comisiei, căci a fost curajoasă. A venit, iată, cu un instrument de această talie, un mecanism absolut special. Evident, uh, au apărut și reacțiile. Mai mult, de exemplu, în cazul Germaniei, mai multe landuri s-au exprimat uh, spunând că e vorba de încălcarea principiului subsidiarității, că se tem că își vor pierde prerogativele. Dar dacă ar pune mai puține obstacole în calea cooperării transfrontaliere și ar uh, fi cumva mai indulgente, nici n-am mai avea nevoie de asemenea mecanisme. Din păcate se impun asemenea mecanisme și tocmai de aceea eu salut această propunere în formula curentă cu siguranță vom mai purta discuții pe această temă. Raportorul Van Miltenberg deja a făcut propuneri. Iar în ceea ce privește volunt uh, participarea voluntară, da, cred că în statele federale trebuie să venim în întâmpinarea regiunilor vizate, iar în ceea ce privește subsidiaritatea, sigur că ea trebuie respectate, dar uh, n-ar trebui ca acest uh, sistem voluntar să devină unul cumva aleatoriu, în așa fel încât, uh, ca și până acum, acolo unde este necesar, să se poată conlucra. Pentru mine asta înseamnă coeziunea, să existe o strânsă cooperare între regiuni în Uniunea Europeană. Sunt mult... Au fost făcute multe propuneri. Avem instrumente precum instrumentul Interreg. Mie mi se pare că ele pot să meargă foarte bine mână în mână cu noul mecanism. În sine, lucrurile acestea nu se contrazic unele pe altele, ba din potrivă, sunt complementare și aștept de pe acum continuarea discuțiilor pe aici, pe acolo, putem să fim mai preciși în exprimare, putem să chiar îmbunătățim textul, de exemplu, în ceea ce privește stabilirea frontierelor. N-ar trebui să fie un obstacol frontierele maritime. Mecanismul ar trebui să poată avea un efect transfrontalier cu participarea unuia sau mai multor state membre la un proiect, chiar și cu terțe state, unul sau mai multe, sau cu teritorii Uh, pe apele teritoriale, mă scuzați, uh, din mai multe state. Eu cred că, iată, acestea sunt capitolele la care putem să venim cu adăugiri. Speranța mea este să reușim să trecem acest mecanism fără mari obstacole. E specifică situația regiunilor de frontieră să nu ne mai gândim la ce rezistență vine din partea statelor membre. Noi ar trebui, de fapt, să fim pentru cooperarea teritorială dincolo de frontiere. Eu zic că aceasta este o sarcină europeană. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Zeller. Domnul Howard are cuvântul. El va vorbi, de fapt, în numele raportorului său din umbră, dacă bine am înțeles. Vă rog. E corect, doamnă președinte. Și mulțumesc că îmi dați cuvântul vorbesc în numele Monicăi Smolcova. Încep prin a mulțumi raportorului, domnul Van Miltenberg, pentru raportul său bine elaborat și după cum am spus deja, salut faptul că a fost lansat acest mecanism, ar fi foarte bine ca el să fie implementat cât mai repede cu putință. E de bine faptul că am reușit să organizăm o audiere într-un timp atât de oportun. Ar fi bine să putem uh, lărgi domeniul de aplicare al raportului în anumite, din anumite perspective, iar în ceea ce privește rolul comisiei ar trebui să fie întreprinse mai multe eforturi pentru a uh, implica autoritățile locale și regionale. Autoritățile locale și regionale trebuie să primească mai multe informații, de exemplu, printr-o comunicare specifică, în așa fel încât să înțeleagă mai bine care sunt posibilele beneficii ale unui asemenea mecanism și în așa fel încât să fie tratate și obiecțiile care vin din, de la acest nivel. Autoritățile locale și regionale trebuie consultate în mod regulat în ceea ce privește acest mecanism. Ar fi interesant să ne gândim și la o evaluare la jumătatea perioadei în ceea ce privește procesul de implementare. Sunt sceptic în ceea ce privește perioada de 5 ani cu privire la raportul de valoare, ceea ce propune Comisia este, este suficient. Ce se întâmplă cu definirea proiectelor și domeniul de aplicare? Aceste lucruri trebuie gândite mult mai uh, chipzuit. E vorba de serviciile de interes economic general. Uh, eu cred că ar trebui să fim mult mai specifici și am putea să fim mult mai specifici, căci uh, cooperarea în ceea ce privește, de exemplu, serviciile de urgență în caz de catastrofă sau dezastre naturale este foarte importantă. Iau notă de toate îngrijorările cu privire la uh, Tevatura administrativă pe care o poate impune un, un asemenea mecanism, însă cred că aici cheie, reprezintă comunica, cheie este reprezentată de comunicare. Comunicarea cu părțile interesate. Trebuie să învățăm cum să utilizăm noțiuni precum uh, declarație și angajament în interesul părților. Aștept cu nerăbdare celelalte discuții și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim! Urmează domnul Ozoc, dacă bine am pronunțat eu, spune președinta. Mulțumesc. Mulțumesc. Colegul meu, domnul Piotrovski, vă transmite acest mesaj pe care eu vi-l voi citi. În calitate de raportor din umbră, sprijin ideea de a scăpa de caracterul obligatoriu al noului mecanism, așa cum propunea Comisia. Proiectul de raport al domnului Van Milterburg propune, din punctul meu de vedere, soluția cea bună. Însă aș avea un comentariu cu privire la amendamentul 10. Din punctul meu de vedere, un stat membru ar trebui să aibă libertatea totală în a în ceea ce privește stabilirea birourilor naționale de coordonare. Și nu sunt de acord cu ceea ce se spune în raport. O procedură atât de îndelungată pentru a iniția mecanismul nu i-ar ajuta cu nimic pe cei care au proiecte transfrontaliere. Dacă s-ar aplica regulamentele dintr-un stat membru în alt stat membru, atunci clar apar mari probleme de natură juridică. Dorește cineva să intervină în numele domnului Papadimulis? On behalf of Mr. Rope. În numele domnului Rope. Doamnă Damat, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând îi, nume, îi mulțumesc colegului pentru prezentarea proiectului de raport. În ultimii ani tot am vorbit despre mecanisme de simplificare pentru ca politica de coeziune să fie mai apropiată de nevoile cetățenilor și să nu fie atât de marcată de costuri administrative. Previziunile descrise de comisie merg în această direcție, deși sunt anumite aspecte la care s-a referit și colegul nostru pe bună dreptate în amendamentele sale. Atunci când se face o evaluare, când s-a făcut o evaluare transfrontalieră de 2 ani, Comisia a adunat multe date îngrijorătoare despre care am discutat deja. În general, regiunile de frontieră au rezultate economice inferioare față de alte regiuni din interiorul statelor membre. Accesul la serviciile publice, la spitale, la universități e mult mai uh, dificil în regiunile de frontieră și aceste, aceste probleme trebuie abordate cât mai rapid și uh, cât mai eficient. Prin urmare, aici e nevoie de măsuri care să meargă dincolo de asistența economică europeană și care să integreze ulterior finanțarea europeană în regiunile de frontieră. Deoarece astfel de greutăți nu au cum să fie soluționate doar prin investiții de la Interreg un mecanism pentru a elimina obstacole juridice în zonele de frontieră e un complement necesar, nu doar pentru a sprijini financiar um, aceste programe cadrul Interreg, ci pentru a oferi și sprijin uh, instituțional prin grupurile teritoriale de cooperare. După cum știți, aceste grupuri nu au puteri legislative pentru a uh, depăși obstacole juridice și trebuie spus că uh, acest mecanism poate fi folosit pe bază voluntară. Deci de aceea apreciem amendamentul raportorului prin care formularea comisiei uh, se arată că poate fi uh, interpretată în diferite moduri. Statul membru poate alege să recurgă la mecanism pentru fiecare um, proiect separat sau pentru toate proiectele care se desfășoară de-a lungul frontierei. Și îi dau uh, dreptate raportorului care încearcă ca acele state membre care nu au acum mecanisme să nu fie, să nu ajungă să fie obligate să recurgă la mecanismul frontalier european. Deci e important să se facă totul pe bază voluntară și să se evalueze proiectele de la caz la caz printr-o modalitate cu geometrie variabilă. Deci fiecare stat, odată ce identifică un obstacol juridic într-un context transfrontalier, trebuie să aleagă dacă alege un mecanism existent, dacă înființează un nou mecanism sau dacă folosește mecanismul transfrontalier european, cu excepția posibilității ca statele membre să uh, refuze din motive justificare activarea oricărui mecanism pentru răturarea unor obstacole de natură administrativă sau juridică. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Doamnă Breso, dumneavoastră ați dorit să intervin. Grazie, președinte. Mi scuzo cu i colleghi perché... Îmi cer scuze de la colegi, deoarece nu prea am astăzi voce. Și eu îi mulțumesc colegului și îi spun că am ascultat cu foarte atenție motivațiile dumnealui, însă sunt oarecum uimită, deoarece noi vorbim de o propunere de regulament, nu de directivă. Și avantajul unui regulament în acest domeniu e foarte important și asta s-a văzut cu grupul european de cooperare teritorială, GECT, care fusese conceput ca regulament, după care, de facto, din cauza marjei de libertate consimțită, nu a fost aplicat de statele membre și astfel s-au creat foarte multe probleme pentru regiunile de frontieră. Să nu uităm că nu vorbim doar despre state de dimensiuni mici, uneori vorbim despre state mari, care au capitala în centrul teritoriului, deci nu au probleme, să zicem așa, în ceea ce este cooperarea transfrontalieră și care uh, nu prea sunt interesate de problemele regiunilor de frontieră și de aceea Colega D'Amato ne reamintea că există greutăți pentru regiunile de frontieră, care foarte adesea sunt mai puțin dezvoltate din cauza dificultății uh, de cooperare deci între ele. Deci l-aș ruga pe colegul nostru să se gândească cu multă atenție. Voi face și eu amendamente la propunerile dumnealui. Din punctul meu de vedere trebuie să fim foarte, foarte atenți. Ehm, în ceea ce privește luarea deciziei care poate fi aleatorie de la caz la caz, deoarece obiectivul nostru e ca pe bază voluntară, bineînțeles, și bineînțeles la cererea regiunilor lor de frontieră să hotărască ce instrumente ehm, pot activa pentru a înlesni cooperarea. Dacă din când în când cine, oricine care s-a ocupat de administrarea regiunilor știe că uneori uh, aceste proceduri cu guvernul, poate aceste proceduri pot dura ani de zile dacă e să decizi de la proiect la proiect. Asta n-ar simplifica viața regiunilor din potrivă, le-ar încurca și mai mult procedurile și, practic, acest mecanism ar fi inutilizabil. De aceea îl rog pe coleg și rog pe raportorii din umbră să nu uite că vorbim despre un regulament, deci despre un instrument care bineînțeles, trebuie să poată fi sigur și care să poată fi utilizat în toate statele membre cu anumite garanții de omogeneitate, tocmai pentru a înlesni cooperarea dintre regiunile de frontieră. Și vă reamintesc, de asemenea, că interesul nostru este ca regiunile sau autoritățile locale uh, este acesta, însă de multe ori, din păcate, autoritățile centrale de multe ori nu prea dau curs uh, interesului local sau nu o fac cu suficientă celeritate. Mulțumesc, mai dorește cineva să intervine? Domnul Van Nistelrooy. Pe scurt, în olandez. Data trecută am mai vorbit despre cooperarea teritorială, despre instrumentul aferent cooperării teritoriale și am următoarea idee. Sunt numeroase regiuni care deja au găsit calea de a face reglementări comunitare în ceea ce privește o parte din sarcinile lor, recunoscute în statele membre. Mă gândesc la următoarele. Uh, și mă gândesc la faptul că sunt regiuni care pot să arate cum au reușit să rezolve anumite probleme, anumite sarcini din punct de vedere structural. Asta este pe de o parte. Și pe de altă parte este totuși uh, extraordinar faptul că raportorul spune că instrumentul rămâne voluntar și că e vorba și de sarcini mai mici, de o mică parte din sarcini, lucruri care vizează un anumit stat membru, de exemplu. Și atunci Este un fel de abordare tailor-made. Uh, și mă bucur acest fapt. Până la urmă trebuie să cântărim lucrurile. Să vedem care va fi contribuția sau uh, devine, devin aceste instrumente celelalte mult prea dificile? Acestea sunt întrebările la care mă gândesc eu. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Acum îi dau cuvântul domnului Barat, reprezentant al Comitetului Economic și Social. Aveți cuvântul, domnul Barat. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Pot vorbi în limba maghiară? Sper că da. O văd că sunt interpreți. Mulțumesc foarte mult. Mă bucură faptul că am fost invitat la această reuniune a regii. Se pare că la o primă privire acest regulament n-ar fi atât de important, însă plecăm de la premisa că va fi soluția la numeroase probleme. Aceste soluții vor contribui la crearea unui viitor comun, ceea ce joacă un rol foarte important. Din punct de vedere istoric, frontierele au jucat un rol foarte, foarte important. Din fericire, nu mai este cazul. Trebuie în continuare să luptăm pentru a îmbunătăți situația. E un studiu care spune că PIB-ul european ar crește cu 8% dacă n-ar mai exista frontiere absolut deloc. Și ar fi o mare putere economică, ceea ce ar rezulta în urmarea, ca, ca urmarea demontării frontierelor. E vorba de toate evoluțiile care apărea în domeniul sănătății, în domeniul educației și așa mai departe. Am organizat foarte, foarte multe audieri pe acest subiect și vreau să menționez două cazuri. E vorba de un mic oraș din țările de jos, unde a avut loc un mare incendiu pompierii din Germania n-au putut să meargă într-acolo, căci era interzis. E vorba de tot felul de aprobări pentru a putea face asta. Sau, la Strasburg există o școală și nu are piscină. Iar profesorul ă, îi duce pe elevii din Franța în Germania are voie să facă asta, însă în Germania el nu mai are voie să-i supravegheze pe copii, căci nu este permis. Deci, vedeți, acestea sunt numeroasele mici cazuri care uh, complică inutil viața cetățenilor. În acest regulament este vorba despre subsidiaritate și da, este important, însă aceste noi premise de soluție se integrează de fapt foarte bine în programele și mecanismele deja existente. E vorba la adică de un mecanism uh, uh, cu regim voluntar, iar autoritățile locale ele pot hotărâ dacă să participe sau nu, ceea ce iarăși este foarte important. Și am mai propus un aspect, și anume ca Comisia Europeană să întreprindă o activitate de monitorizare și să analizeze diferitele procese și proceduri, pentru că la o adică trebuie preluate cele mai bune practici, ele trebuie diseminate. Din păcate, la capitolul implementare, mi se pare că lucrurile vor fi prea complicate, dar ideea este să continuăm pe această cale. Din păcate, în continuare nu există strategii de dezvoltare uh, în care să, se poată, să poată fi integrate și aceste mecanisme. Strategia pentru 2030 nu a fost pe deplin verificată, vorbim la o adică despre regiuni macroregionale foarte importante în cooperarea regională, dar iată că nici acolo nu se vorbește foarte clar despre viitorul cooperării transfrontaliere, mai ales în regiunile de frontieră. Există foarte multe avantaje ale acestui tip de cooperare transfrontalieră. E importantă și coordonarea, precum importantă este și finanțarea și comunicarea. Întreaga propunere, cu toate aceste soluții, riscă să nu ajungă la cetățeni dacă nu facem comunicare. Pot exista cele mai bune practici și ele pot să fie distruse din cauza faptului că nu sunt transmise mai departe. Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Nu trebuie să fiu neapărat perfect de acord cu tot ceea ce s-a spus, dar în esență facem front comun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Domnul Von Breșca de la Comisie, Văd că ați venit cu o echipă puternică, sunteți gata să răspundeți la orice întrebare. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, mă însoțesc mulți uh, colegi uh, care știu, care sunt experți pe acest subiect. Vreau, în primul rând, să mulțumesc raportorului pentru o atitudine pozitivă și un raport foarte constructiv. Sunt câteva subiecte care ne îngrijorează. Vreo 3 sau 4. Mai întâi, după cum a rezultat și din discuție, ne îngrijorează un pic uh, cum se pune accentul pe natura voluntară a acestui mecanism, așa cum a rezultat uh, din amendamente mai ales. Credem că există un risc, <laughs> riscul ca acest mecanism să devină atât de voluntar încât uh, până la urmă să fie un instrument nefolosit. Ori nu asta ar trebui să se întâmple. Au mai fost și dificultăți de a, în a înțelege exact cum ar putea fi creat un asemenea mecanism de proiecte individuale în regim ad hoc. Adică ar exista mecanismul, ar fi apoi dizolvat și ar fi creat un an mai târziu. Noi am propus, de fapt, un mecanism care să înlăture uh, Uh, obstacole juridice, frontieră cu frontieră, și nu un instrument care să fie utilizat proiect cu proiect și care să fie activat după care să, fie, să devină latent. A rezultat iarăși din discuție ideea de a reforma gruparea europeană pentru cooperare teritorială, dar nu asta se vrea cu această uh, propunere, nu se dorește crearea de noi persoane juridice. Un alt comentariu. Luăm notă de ideea că ar putea fi create și alte instrumente sau mecanisme eficiente. Dar noi ne-am dorit următoarele. Dacă tot există acest mecanism de cooperare transfrontalieră, de ce să mai dedicăm timp, efort și resurse creării de noi instrumente? În acest context, subliniez că am vrea să verificăm dacă un mecanism alternativ poate atinge aceleași obiective ca și propunerea asta de acum, de a înlătura obstacole juridice. Deci am vrea să facem o verificare exhaustivă în așa fel încât să vedem dacă sunt respectate anumite criterii, cum ar fi respectarea termenelor, evaluările corecte și așa mai departe. ar putea apăr... Noi credem că sunt chiar și câteva uh, probleme de consecvență aici. Căci dacă bine am înțeles eu raportul dumneavoastră, înțelegem că toate statele membre ar trebui să creeze puncte de coordonare. Dar cum merge asta mână în mână cu mecanismele alternative? Adică de ce să fie obligat un stat membru să creeze un punct de coordonare în, regim, în, în baza acestui regulament al legislației europene, deci, dacă totodată statul membru preferă, de fapt, un mecanism alternativ. Aici mi se pare că e o lipsă de consecvență între cele două abordări. Al treilea comentariu și poate doar un comentariu în vederea obținerii unei clarificări. În raport se fac mai multe trimiteri la proiecte comune specifice. Totodată, articolul 2 din proiectul de regulament, unde sunt definite proiectele comune, nu este modificat. Întrebarea sună așa. Potrivit propunerii Comisiei, vorbim despre proiecte care cuprind elemente de infrastructură cu impact transfrontalier, precum și orice serviciu de interes economic general, și asta e foarte important, într-o regiune transfrontalieră. Și apare deci întrebarea dacă modificările propuse se referă doar la uh, proiecte specifice comune și s-au schimbat aceste două elemente, căci nu vedem cum s-ar putea schimba în practică. Nu în ultimul rând, în ceea ce privește termenele și calendarul, am observat următoarele, că orice termene pentru statele membre par să fie prelungite, asta se întâmplă și la Consiliu, în timp ce termenele propuse de comisie, în general, ca tendință, sunt uh, prescurtate. Cu privire la avizul CESE, acolo s-a subliniat că termenele scurte, scurte din punct de vedere procedural, au menirea de a-i proteja pe actorii locali, de fapt. Iar noi credem că actorii locali trebuie să se poată bucura de termene strânse, chiar dacă asta înseamnă că interacțiunea cu propriile autorități naționale trebuie să aibă loc într-un cadru mai uh, strict. Mulțumim. Domnule Van Miltenberg, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, reiau câteva puncte uh, menționate de colegii mei. Mai întâi, domnule Țeller, mulțumesc pentru contribuție. În ceea ce privește uh, participarea cu, sau cooperarea cu terțele state, din punct de vedere juridic, un regulament european nu poate avea aplicare în afara Uniunii Europene, deci n-ar putea avea un caracter obligatoriu pentru Regatul Unit după Brexit. Apoi, doamna Bresso, ați spus că trebuie să ne gândim cu mare atenție dacă nu cerem prea mult, dacă adaptăm lucrurile caz după caz, așa cum spunea și comisia. Dar eu cred următoarele, așa cum a spunea și domnul Van Nistelrooy, că oricum de fiecare dată trebuie să avem uh, o abordare tailor-made, personalizată. Vine propunerea comisiei, însă de fiecare dată când apare câte o problemă, trebuie să vedem uh, ce e cu regulile. Se aplică regulile din uh, statul membru A în statul membru B sau uh, e o problemă care să nu fie neapărat juridică, ci una administrativă? Oricum nu scăpăm de faptul că de fiecare dată trebuie să găsim o soluție juridică. Asta înseamnă că de fiecare dată trebuie să facem o evaluare. Deci de fiecare dată, oricum, trecem printr-un întreg proces de aplicare a acestui mecanism. Apoi nu prea înțeleg așa de bine punctul comisiei, eh, comentariul comisiei când spune că este bine să uh, acționăm o dată. Din punct de vedere material însă nu se schimbă lucrurile, căci oricum trebuie să faci o evaluare. Deci adaptare oricum are loc. Subliniez încă un lucru Uh, faptul că e vorba de un regim voluntar. Asta are de a face cu faptul că au apărut probleme uriașe în ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea. Veți vedea joi la audiere. Se va vorbi foarte mult despre asta. Vor veni cercetători de la Universitatea Cambridge și vor vorbi despre acest subiect. Sunt probleme serioase și trebuie să găsim un răspuns coerent caracterul acesta voluntar, subliniind caracterul voluntar, înseamnă că vom găsi acceptanță în rândul statelor membre. Să începem cu ceva mic, prezentând un mecanism și dacă statele membre vor fi de acord în așa fel încât să recunoască legislația într-un alt stat membru, să o adapteze, dacă aceasta se va dovedi a fi direcția cea bună și dacă vom avea, cum propun eu, o revizuire la trei ani, cu evaluare și tot ce trebuie, atunci vom putea să intervenim, să facem ajustările necesare. Și apoi vom putea discuta dacă să avem un instrument cu caracter oarecum, oarecum obligatoriu. Însă n-ar trebui să ne pripim, căci vom speria numeroase state membre. În ceea ce privește amendamentele, Comisia a întrebat ce se întâmplă cu proiectele specifice pe care le-am numit și cu cum se pupă cu articolul 2 și definițiile de acolo. De fiecare dată când vorbim despre un proiect specific, e important să vorbim în termeni concreți. Iar în ceea ce prește termenul de 3 luni, sună frumos în teorie, dar să ne uităm un pic la practicile din anumite state membre. De exemplu, luăm luna iunie. Să zicem că depui uh, un dosar în iunie, sub niște probleme importante din punct de vedere juridic. E vară, vine vacanța, aștept un răspuns în trei luni de zile. Să fim serioși, nu ar trebui să venim cu astfel de propuneri, trebuie să ne gândim și la perioadele de vacanță. Tocmai de aceea ziceam să fim realiști, să propunem în loc de trei luni, șase luni. Am fost jurist la minister și știu cât de greu este să rezolv problemele spinoase. Trei luni, în practică, mie mi se pare, uh, pentru o consultanță juridică, Uh, între diferitele ministere dintr-o țară și apoi și cu ministerii, ministere din altă țară, uh, insuficient. Este un termen mult prea scurt. Aș prefera să fim realiști în evaluarea pe care o facem și să menținem cele șase luni de zile în așa fel încât să putem găsi o soluție care să găsească acceptanță în mai multe state membre. Cam atât din partea mea. Aștept cooperarea cu raportorii din umbră. Doresc de asemenea pe această cale să mulțumesc secretariatului pentru serviciile oferite și mai ales Serviciului Juridic al Parlamentului pentru toate observațiile făcute până acum. La o primă privire, părea să fie o propunere foarte ușoară, vedeți însă că apar foarte multe capcane juridice. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Van Miltenburg. Termenul pentru amendamente este pe 22 octombrie la 6 seara. Deci 22 octombrie la 6 seara. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Considerarea proiectului de a, raport cu privire la propunerea legislativă. Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Raportorul nostru, domnul Coțolino, este pregătit, ne va prezenta proiectul de raport. Vreau doar să vă reamintesc că vorbim despre unul din dosar legislative care au legătură cu cadrul financiar multianual, un dosar foarte important pentru comisia noastră. Am avut discuții, schimburi de opinii pe 13 septembrie pe acest subiect și de aceea astăzi domnul Coțolino ne va prezenta raportul dumnealui foarte interesant la care au fost înaintate 72 de amendamente. Aveți cuvântul, domnule Coțolino. Mulțumesc! Așa cum ați amintit și dumneavoastră, avem un pachet de 72 de amendamente, din care 44 se referă la textul comisiei. Bineînțeles că ne aflăm doar la începutul um, acestei proceduri, vom avea și alte sugestii din partea colegilor, a raportorilor din umbră, deci va continua munca noastră colegială în sânul acestei comisii. Aș vrea să pornesc de la două lucruri. În primul rând, suntem conștienți de faptul că ne aflăm în fața unui efort de simplificare din partea Comisiei. Acest proces nu trebuie însă să pună la îndoială nici principiile și nici obiectivele politicii de coeziune. Și de aceea repropunem articolul 184 din tratat în legătură cu valoarea strategică a politicii de coeziune. A doua considerație de natură generală pe care o salutăm e vorba de legătura dintre politica de coeziune și politicile macroeconomice. Însă noi aici introducem două principii și am vrea să avem o discuție despre asta, și anume că nu trebuie să punem uh, sub semnul întrebării uh, rațiunea de a fi a politicii de coeziune. De aceea, ni se pare greșit să se repropună condiționalitatea macroeconomică. Și în al doilea rând, e corect să se consolideze cofinanțarea, însă de fiecare dată trebuie să știm foarte clar că trebuie să scăpăm din această capcană în care riscăm să cădem cu politica de coeziune. Când ne dăm seama că în multe state membre nu e vorba de niște politici complementare, ci niște politici care înlocuiesc practic politicile naționale. Însă e greu de aplicat asta, deoarece prevederile din pactul de stabilitate fac dificilă folosirea acestor resurse destinate cofinanțării. Deci e un subiect în legătură cu care clar trebuie să avem o discuție noi, între noi. O discuție mai puțin uh, bazată pe ideologie și mai degrabă una care să privească realitatea față în față. Deci pornind de la aceste prime considerații și în urma discuției pe care am avut-o între noi, aș vrea să vă atrag atenția dumneavoastră asupra trei uh, chestiuni în legătură cu care cred că am făcut eforturi deosebite în ceea ce privește um, elaborarea raportului. În primul rând, concentrarea tematică. Noi repropunem aici o concentrare tematică care să revină la nivel regional. Ne opunem, sau ce obțin asta e părerea mea, deci ne opunem unei concentrări tematice la nivel național. Și în ceea ce privește în cadrul acestei concentrări tematice, nu propunem să fie detaliate prioritățile, ci să se facă o articulare diferită. Deci să identificăm, de exemplu, o provocare deficit, decisivă, cea unei Europe mai verde, deci 30%. Și pe cealaltă parte să avem uh, acele 5 priorități majore, însă pe de altă parte să propunem o flexibilitate mai mare. Deci să lăsăm statelor membre o marjă de acțiune. Uh, și asta și pe baza datelor culese din regiunile noastre. Deci să oferim mai multă flexibilitate în ceea ce privește cea de-a doua prioritate. După cum știți, Comisia a identificat ca al doilea obiectiv major inovarea. Cercetarea și inovarea. Deci să nu minimizăm importanța acestui obiectiv. Însă, așa cum a fost prezentat, se pare că mai degrabă se dorește o stimulare a întreprinderilor decât o încurajare a teritoriilor. Deci, în orice caz, eu zic că aici ar trebui să indicăm um, că există posibilitatea unei flexibilități mai mari pentru regiuni și statele membre. Un al doilea lucru în legătură cu care își cere o atenție sporită și contribuția noastră eventuală. Salutăm uh, elementul nou cu privire la asistența tehnică, însă noi propunem din nou, cu și mai multă tărie, ca această asistență tehnică să aibă drept obiectiv consolidarea capacităților administrative. Deci vorbim despre resurse pe care le punem la dispoziția uh, regiunilor, de la dispoziția administrației publice. Deci e vorba aici de o sensibilitate, de o atenție deosebită nu doar pentru regiunile din sudul Europei, ci pentru întreg teritoriul Uniunii Europene. Deci trebuie să avem o administrație publică care să fie în stare să răspundă la provocările politicii europene. Deci să avem uh, grupuri uh, conducătoare, deci din statele membre, din regiuni, care să fie în stare să facă față acestor provocări. Deci nu e vorba doar de o asistență tehnică la politicile comunitare, puțin externă. Deci asta pe lângă dimensiunea pur națională sau regională. Și un al treilea punct, o mai mare teritorialitate. Noi aici salutăm Uh, și vrem să dăm curs solicitărilor pe care le primim din partea teritoriilor și e uh, vorba de atenția deosebită pe care trebuie să o acordăm uh, dimensiunii urbane. Deci ce solicitări avem din partea orașelor? Și aici nu am vrea o concentrare de 6%, ci cel puțin de 10% din resurse pe dimensiunea urbană. Însă, bineînțeles, cu o condiție. Aceste resurse concentrate să țină cont și de uh, alte zone care nu sunt urbane, de realitatea din zonele de munte, periurbane, unde există alte probleme, cum ar fi faptul că populația nu mai vrește să locuiască acolo. Deci există alte, alte probleme, mai ales din cauza crizei din ultimii ani, unde țesutul statului de bunăstare practic s-a deteriorat foarte mult la, la nivel de comunitate. Deci e, sunt alte situații deosebite. Deci aceasta este cea de-a treia temă majoră pe care o propunem. În uh, contextul acestor 72 de amendamente, 44 la textul comisiei. Acum, amendamentul 32 la textul cu privire la coeziune. Vrem abolirea articolului 5 alineatul 2 din propunerea comisiei, în care se spune că uh, fondul de 10 miliarde de fonduri, Connecting Europe, deci trebuie uh, separat, dar noi vrem să-l menținem la fondul de coeziune. Deci vrem să menținem acești bani uh, în fondul de coeziune, deci să nu-i mutăm la Connecting Europe, aceste 10 miliarde. Deci iată, pe scurt, principalele considerente legate de cele 72 de amendamente. Și acum, bineînțeles, sunt dispus să aud care sunt sugestiile dumneavoastră, să văd ce propunere aveți, uh, dragi colegi, pentru a ne efectua lucrarea aceasta cât mai repede, aș spus eu, pentru ca în luna decembrie să ajungem la o decizie finală, atât în comisie cât și în plen. Mulțumesc! Thank you, Mr. Cuțulino. Now... Mulțumim, domnule Coțolinu. Dau cuvântul acum raportorilor din umbră, după aceea membrilor Comisiei Regii. Avem și invitați din partea Comitetului Economic și Social. Domnul Varda Castaris, sper că v-am pronunțat bine numele aceea Comisia Europeană. Începem cu raportorii uh, din umbră. Domnul Varca Sersiso, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportorului pentru propunerea sa, o bază foarte bună pentru a contribui la textul comisiei. După cum am spus și la, uh, în la discuția anterioară, trebuie să urmărim cu mare atenție articolul 23 al directivei cu privire la obiectivele specifice și la concentrarea tematică. Eu cred că ar trebui să găsim un echilibru care să permită autorităților locale și regionale să aibă o mai mare flexibilitate de gestiune a fondurilor. Uh, raportorul reflectă o mișcare în acest sens, însă este uh, la, la fel de important să nu uh, trecem cu vederea uh, aceste teme, cum ar fi inovarea. În ceea ce privește comisiile ex ante, trebuie să continuăm uh, munca pe criteriile de la articolul 3 pe care le modifică uh, raportorul. Iar în, obiect, în cadrul obiectivului general, uh, Mm, trebuie să incorporăm în text eh, anumite probleme care sunt de importanță majoră pentru multe regiuni. Vorbesc despre îmbătrânirea populației sau despre popul, fenomenul depopula, depopulării care amenință să pustiască um, întregi zone rurale. Și am convingerea că din Parlamentul European putem să dăm un răspuns mai bun la aceste provocări cu care se confruntă Europa de astăzi. Și trebuie să fim mai preciși în ceea ce privește gestiunea catastrofelor, să includem și cu tremurele, seceta și inundațiile printre cazuri posibile. Ur- uraganul Leslie sau inundațiile din insulele Baleare sunt exemple clare uh, de uh, uh, cazuri în care ar trebui să fim sensibili la suferința zonelor și cetățenilor care se confruntă cu asemenea catastrofe. În ceea ce privește solidaritatea europeană, trebuie să ajutăm uh, acele populații care sunt lovite de către uh, fenomenele naturale. Trebuie să se acționeze rapid și efectiv pentru uh, ca ajutoarele să ajungă cât mai repede posibil la acolo unde este nevoie. De asemenea, Uh, criteriile de excludere la articolul 6, nu știu dacă sunt uh, uh, relevante, după cum a spus și raportorul. De exemplu, tratarea rezidurilor trebuie să continue să construiască o economie durabilă. Ar fi de asemenea bine să includem mai multe acțiuni în cadrul inițiativei urbane europene, după, precum și dezvoltarea urbană uh, durabilă. Doamnă președinte, până aici uh, am intervenit, de acum înainte voi, voi trebui să plec pentru că, din păcate, uh, agenta mea nu îmi permite să Eh, continui să urmăresc lucrările comisiei acestea. Vă mulțumesc, da, știu că veți avea o ocazia să lucrați cu domnul Cotolino ca și raportor din umbră. Dau cuvântul acum domnului Fito, raportor din umbră în numele grupului ECR. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, puțin uh, să vă spun că prima noastră întrevedere, deci primul schimb de opinie, a dus deja la mm, elucidarea multor chestiuni. Deci deja am făcut practic uh, destul de mult, deci s-a făcut un pas înainte foarte important. Raportorul spunea că trebuie să ținem tot timpul cont de anumite considerente care țin de aspecte fundamentale. Nu voi repeta Aș vrea doar să subliniez câteva chestiuni hotărătoare din punctul meu de vedere. În primul rând, cred că e foarte important să solicităm uh, să se evite o concentrare excesivă, deci pentru a evita anumite domenii minorii. Asta e important în ceea ce privește opțiunile alese și e important și în ceea ce privește asistența tehnică, deoarece acele regiuni care întâmpină greutăți să aibă acces la instrument sunt cele vizate. Propunerea Comisiei e pozitivă, cum ar fi și obiectivele în ceea ce privește clima pentru a încuraja intervenții integrate pentru preîntâmpinarea catastrofelor și aici trebuie să lucrăm cu multă atenție. Sunt niște elemente asupra cărora trebuie să ne concentrăm munca noastră. În primul rând, deci, concentrarea strategică. De-a lungul anilor, în politica de coeziune, am văzut cum obiectivul general era să avem politici multisectoriale. Și asta prezenta un element pozitiv, să zicem așa, la nivel de viziune, însă de-a lungul timpului, multe cazuri s-au uh, dovedit a fi politici fragmentate care au dus la o eficiență scăzută. Deci problema concentrării trebuie clarificată, uh, îmbunătățită și lămurită. Un alt lucru la care s-a referit raportorul și la care m-am referit și eu într-o intervenție anterioară și o problemă decisivă. Deci, dacă vorbim sau nu de politici uh, care aduc o plus valoare la nivel național. Să nu uităm că în multe țări politicile de coeziune au devenit singura resursă, singura politică concretă pentru anumite regiuni cu dificultăți. Și asta nu e posibil. Nu avem cum să acceptăm așa ceva. Trebuie făcut eforturi în ceea ce privește uh, politicile um, care vin uh, cu o plus valoare, Deci complementare față de cele naționale. Și aici, bineînțeles, că e hotărător uh, raportul dintre aceste politici și pactul de stabilitate. Deci riscăm după aceea să adăugăm resurse care nu vor fi uh, cheltuite și practic astfel uh, reducem la zero efectul pozitiv al acestor politici. Și acum un ultim considerent final, care se referă mai degrabă la chestiuni de natură mm, Um, de gestiune. De exemplu, se propune aici să avem uh, un singur fond sau mai multe, dar noi riscăm aici să suprapunem mai multe instrumente tehnice și astfel uh, îngreunăm și mai mult situația din punct de vedere birocratic și în ultimul rând. Asta are mai degrabă de a face cu anumite țări membre. Să nu se mai vină doar cu tot felul de titluri, ci cu proiecte concrete. Noi am tot spus că se fac prezentări, mari proiecte care pe hârtie arată minunat, însă după aceea în practică acestea nu se concretizează, deci nu se pot face uh, concret proiecte la fața locului. Deci trebuie clarificat acest aspect pentru a face legătura cu niște prevederi mai specifice. Deci eu cred că acestea sunt elementele în legătură cu care trebuie să ne concentrăm. Și trebuie să avem de asemenea un climat pozitiv și să avem voința de a lucra bine pentru ca aceste modificări să aibă un rol și să îmbunătățească rolul politicii de coeziune deoarece e vorba de a găsi niște instrumente practice pentru a acționa niște soluții practice și, practic, ă, aceasta este calea pe care ne-o trasează ă, raportorul, lucru care este foarte pozitiv. Și eu sunt sigur că vom putea să ne aducem o contribuție hotărătoare în acest sens. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult și următorul raportor din umbră este în numele ALDE, sunt eu, uh, primele mele gânduri după prezentarea raportului. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului domnului Coțulino pentru acest proiect legislativ și să-mi exprim și eu comentariile pentru început aș dori să susțin raportorul în ceea ce privește o mai mare complementaritate, sinergii și flexibilitate, în special sinergiile cu Fondul Social European. În plus, complementaritățile și integrarea între abordarea teritorială și o abordare spre o Europa mai socială. Îndată fiind importanța luptei împotriva schimbărilor climatice în cadrul acordului de la Paris și reducerea, creșterea de la 25 la 30%, 35% a cheltuielilor de la bugetul european pentru acțiuni împotriva schimbărilor climatice. Susțin și un amendament principal al raportorului în ceea ce privește măsurile pentru păstrarea, apărarea patrimoniului natural și pentru turism. pentru beneficiari și pentru regiuni Da, în acest sens, ă, susțin și o mai mare concentrare tematică. Ă, acest lucru să se schimbe cu nu mai mult de 10%, după cum propune raportorul. De asemenea, creșterea alocării pentru dezvoltarea dura, urbană durabil, rurală durabilă. Susțin și sugestia de a consolida capacitatea instituțională și administrativă, precum și uh, eficientizarea autorităților și serviciilor publice în FEDR și prin uh, fondul de coeziune. Sunt anumite aspecte care trebuie discutate la negocierile cu raportorii, pentru că în ceea ce privește flexibilitatea, aș susține caracterul transferului voluntar până la de la noul program Invest EU și de la alte programe și instrumente. Salut legătura puternică cu procesul semestrului european. Am încredere că cu uh, reforme adecvate și recomandări pe țară vom putea maximiza uh, plus valoarea uh, sprijinului fondurilor comunitare. După cum am menționat în uh, declarația mea în legătură cu CPR, susțin transferul de 10 milioane de euro către mecanismul interconectare inter Europei, ținând cont scara europeană a uh, proiectelor transeuropene de transport Salut introducerea inovării ca un principiu transversal al politicii de coeziune și susțin propunerea Comisiei de a pune accentul pe uh, obiectivul 1. Nu sunt de acord cu ștergerea propunerii Comisiei de a uh, a achiziționa uh, material rulant în transport, dată fiind necesitatea pentru o mai bună mobilitate, precum și uh, proasta condiție a transportului uh, um, feroviar în anumite, statele, în anumite state membre. Voi uh, prezenta amendamentele mele în curând. Aștept o discuție fructuoasă cu raportorul aceasta este părerea mea ca raportor din umbră. Urmează doamna Martina Michel, nu o văd în sală. Domnul Scăleț, aveți cuvântul ca raportor din umbră. mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru prezentarea acestui raport și eu cred că acest raport va reprezenta o bază solidă pentru discuție și pentru amendamente. Sunt amendamente care îmbunătățesc acest raport. În general, considerăm că raportorul are poziția corectă uh, Vom sperăm că vom ajunge la un acord pe majoritatea punctelor din raport. Susținem reintroducerea FEDR în uh, propunerile comune, de asemenea dezvoltarea durabilă în regulament. La obiectivul tematic 2 avem un mesaj important pentru că acest lucru, schimbările climatice trebuie să fie o prioritate pentru noi toți. Doar uh, prin dezvoltare durabilă putem să asigurăm un viitor uh, Europei. Uh, în acest sens merge și gândirea noastră. Propunerea Comisiei în legătură cu gestionarea deșeurilor este una bună și FEDER și Comisie și Fondul de Coeziune sunt instrumentele cele mai bune de care putem să uh, ne folosim pentru a promova standardele noastre de mediu. De exemplu, în 2027 UE ar trebui să uh, devină lider pe temele de mediu, însă sunt foarte multe obiective de atins la nivel uh, european la nivel global și fondurile de dezvoltare ar trebui să fie utilizate pentru a stimula aceste schimbări. Acest pachet legislativ pentru gestiunea uh, deșeurilor și acordul de la Paris trebuie să fie în linie cu regulamentele noastre. De economia circulară este menționată foarte clar în al doilea obiectiv, însă ar trebui să fie introdusă și în primul obiectiv, pentru că uh, IMM-urile din Europa ar trebui să recunoască avantajele economiei circulare, necesitatea de a dezvolta aptitudini uh, în sensul economiei circulare și să fie locomotiva în sensul decarboniz- decarbonizării. Și în fondul de coeziune ar trebui să uh, alocăm fonduri în mod eficient către obiectivele de mediu, pentru că câteodată aceste obiective nu sunt legate în mod foarte clar de creșterea competitivității, dar și mai important pentru că acestea oferă beneficii economice și sociale care pot fi măsurate pe termen lung. Acestea sunt câteva dintre opiniile mele pe această temă, însă voi lucra în continuare cu raportorul și cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc, doamnă de Amato are cuvântul. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc și colegului pentru acest prim proiect de raport. Din punctul meu de vedere, Evaluarea acestui nou regulament uh, nu are cum să treacă cu vederea un element fundamental. În multe țări, fondurile de coeziune reprezintă cel puțin 50% din investițiile publice. Acestea fiind spuse, salut această primă propunere, însă vin și cu câteva aspecte pe care le consider eu ca fiind mai negative. În evaluarea de impact a Comisiei se subliniază cum în majoritatea regiunilor, strategiile de specializare inteligentă reprezintă un cadru strategic uh, coerent pentru investiții. Se spune că acestea ar trebui să aducă o plus valoare, însă în realitate aceste beneficii se fac simțite mai ales în regiunile care sunt mai dezvoltate. Deci trebuie să facem eforturi pentru a obține rezultate mai bune în toate regiunile. Așa numit uh, earmarking, acea anumită alocare de 6% pentru dezvoltarea urbană. Chiar dacă eu aș spori această cotă, îmi dau seama că multe din provocări, cum ar fi integrarea migranților sau combaterea excluderii sociale, deci toate acestea trebuie combătute în zonele urbane și metropolitane mai ales. Și de aceea dau dreptate comisiei care vrea un instrument special Uh, European Urban Initiative pentru cooperarea dintre orașe în domeniul tematic ce ține de zone urbane. Mă gândesc la calitatea aerului, la tranziția energetică, printre altele. Sunt de acord de asemenea cu ideea de a sprijini strategiile prin, uh, în perioada 2014-2020, strategii dezvoltate la nivel local prin forma de investiții teritoriale integrate și prin intermediul dezvoltării locale participative implicarea tuturor actorilor economici și sociali la diferitele niveluri prin o participare, coparticipare cu autoritățile locale reprezintă ceva fundamental atât în faza de programare, deci cât și atunci când se, deci când se formează parteneriatele, cât și în faza ulterioară de punere în practică. Un alt lucru important. În propunerea Comiei sunt individualizate o listă de mm, propuneri care nu sunt finanțate deoarece nu sunt coerente cu uh, scopurile politicii de coeziune. Deci e vorba industria tutunului, uh, e vorba de mm, dezafectarea centralelor nucleare. Eu cred că e important să subliniem de asemenea cât de important e fondul de coeziune pentru persoanele cu handicap să înlesnim trecerea de la îngrijirile instituționalizate la cele în cadrul familiei. Deci trebuie promovată incluziunea socială. Asta pentru a respecta Convenția ONU cu privire la persoanele cu handicap. În propunere e prezent acest aspect pe care îl introduce Comisia, însă prin amendamentele mele îl voi specifica și mai bine. Deci astea au fost părțile bune. Acum, criticile. Cota de concentrare tematică la obiectivul tematic la nivel național. Ne îngrijorează destul de mult asta, ce în practică s-ar putea să fie greu de atins așa ceva. Flexibilitatea mai mare, propusă de colegul Coțolino, printr-o repartizare la nivel regional, mi se pare ceva mult mai rațional și noi vom face amendamente în această direcție. Una notă de preocupare sulle sinergii. Cum? O îngrijorare legată de sinergii din chestiuni ce țin de cantitatea de fonduri, asta se referă mai ales la fondul de coeziune. Dacă uh, suntem de acord cu sinergiile virtuoase, mă gândesc la Horizon, la Future sau la alte programe pe care le-am apreciat, a, privim cu ochi mult mai critici propunerea de a le lăsa statelor membre propunerea, uh, posibilitatea de a aloca 5% pentru planul Juncker 3.0, Invest EU așa cum am spus, ni se pare un, ceva riscant. Dacă nu uh, uh, impunem o alocare uh, clară a fondurilor către o anumită regiune. Și de asemenea ne opunem, bineînțeles, macrocondiționalității economice și noi uh, propunem ca din calculul deficitului să se desconteze, să se deconteze, mă scuzați, aceste finanțări făcute la nivel regional. Deci acestea vor fi amendamente în această direcție, se vor îndrepta amendamentele noastre. Mulțumim, aceștia au fost raportorii din umbră. Acum, domnul Boștinar. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule raportor, începe Încep prin uh, a vă mulțumi pentru excelenta cooperare că a fost raportor pentru Fondul de Coeziune. Sper să lucrăm împreună la gândirea uh, noului plan de coeziune, la raportul dumneavoastră. Am reușit să avem rezultate pozitive și mă voi referi la început la un aspect uh, care ne preocupă pe amândoi, amendamentul 5, când discutăm capabilitățile și posibilitatea statelor membre de a se alătura la răspunsul pentru, comun pentru dezastre și pentru, de a uh, asigura gestiunea după uh, dezastre. România alaltă ieri a organizat uh, exercițiul cel mai mare în acest sens. Uh, am mobilizat uh, pe cei de la Ministerul de Interne, de Apărare și implică în jur de 9 membri ai Uniunii Europene, NATO, Israelul, o mobilizare impresionantă, aș spune, și ieri, domnul comisar Stilianidis a venit uh, și în acest scop. Uh, trebuie să vedem cum putem să lucrăm împreună pentru a împiedica dezastrele și pentru a răspunde imediat, inclusiv prin îmbunătățirea anumitor uh, regulamente care ar permite răspunsul mult mai rapid în asemenea situație. Închei acest capitol cu concluzia domnului comisar Stilianides. Nu este nicio posibilitate ca un stat membru singur să răspundă eficient și corect la un rezultat pe scară largă, însă se poate face acest lucru doar în comun ca Uniune. Aș dori să mai menționez și alte aspecte. În primul rând, prima problemă este bugetul. Fondul de coeziune este cel mai afectat, aproape jumătate din alocările sale, în comparativ cu uh, alocările precedente, au fost reduse. De aceea noi insistăm, poate să avem un aranjament în CFM-ul viitor să avem cel puțin același nivel de finanțare uh, care și, or, și așa era prea mic. Bineînțeles, după aceea, transferul de 10.000 de eu, miliarde de euro la uh, mecanismul interconectare Europei. Salut decizia uh, raportorilor și a coordonatorilor de a se opune acestui transfer dintr-un motiv foarte simplu. Atâta timp cât avem reduceri și ni se cere să transferăm uh, imediat 30% din fondul de coeziune, uh, gestiunii centrale la nivel comunitar. Pentru mine acest lucru pare imposibil și aici trebuie să reafirmăm dacă vor exista soluții flexibile identificate pentru a vedea cât putem transfera. Trebuie să fim dispuși să colaborăm, însă doar dacă Tran și Comisia ne dă un răspuns mult mai bun decât cel pe care îl avem acum. Alte impo- elemente importante pe care le-am incorporat cu Andreea, consolidarea uh, capacității administrative și instituționale și salut uh, susținerea exprimată de către colegii noi. Consolidarea ideii că fiecare stat membru din coeziune ar trebui să decidă cât de mult să investească în proiecte de infrastructură, câte în TNT, bazat pe necesitățile interne. Acest lucru face parte din flexibilitatea noastră și sper că colegii noștri vor, își vor arăta susținerea pentru propunerea noastră. După aceea, pe excluziuni. Uh, Aici uh, un aspect uh, asupra căruia insist foarte mult și v-aș ruga să mă ascultați. În ceea ce privește încălzirea centrală și cogenerarea, uh, încălzi, energia și încălzirea sunt elemente esențiale pentru multe state, însă m-aș referi la, referi la faptul că trebuie să garantăm eligibilitatea pentru a îmbunătăți încălzire, sistemele de încălzire centrală, care sunt uh, unul dintre aspectele cele mai problematice în statele central și este europene. Cu schimbarea climatică, aceste state se confruntă cu mari probleme și factura energetică a iernii ajunge la niveluri inacceptabile de aceea insistăm să includem posibilitatea de eligibilitate a proiectelor care să utilizeze și carburanți fosili. Mă își refer aici în special la gazele naturale, în primul rând pentru că gazul natural este cea mai ecocompatibilă sursă energetică și de aceea poate uh, am dezvoltat și proiectul Nord Stream 2. Însă, stimați colegi, să nu uităm că statele din centrul și estul Europei, dar nu numai ele, au nevoie de posibilitatea de a traversa tranziția energetică spre ă, energii curate ă, și ecologice. De aceea, un element pe care l-am în vedere posibilitatea de a economisi eh, energie prin izolarea prin izolarea clădirilor, termoizolarea clădirilor, se poate economisi până la 40%. Este o posibilitate de a eh, scădea emisiile de CO2 și să existe o reducere corespunzătoare. Vă atrag atenția asupra amendamentului meu care se referă la aceeași filozofie ca și data trecută. Să nu afectăm în niciun fel schema de tranzacționare ETS. Orice, în afară de unitatea de combustie și poate să facem referire doar la gazele naturale. Alte elemente Uh, din excludere. Uh, salut comentariile doamnei președinte și în propunerea mea susțin această idee pentru că sunt mai multe state membre care încearcă să își actualizeze sistemele feroviare și fără eligibilitate pentru materialul rulant este foarte greu să facem acest lucru. În ceea ce privește excluderea uh, depozitelor de deșeuri. Vă sugerez eh, și eu să susținem raport, eh, amendamentul raportorului. În final, salut eh, concentrarea tematică FEDR la nivel regional, nu la nivel statal, pentru că subiectul politicii regionale sunt regiunile, nu statele. De aceea, trimiterea la regiuni și flexibilitatea uh, suplimentară oferită acestor regiuni cu obiectivele tematice asupra cărora să se concentreze resursele. Sunt de acord că este necesar să avem un anumit uh, nivel de uh, rezervare de fonduri, însă trebuie să dăm dovadă de un nivel clar de flexibilitate pentru a ține cont de necesitățile specifice. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, domnule Boștinaru. Domnule Monscur, aveți cuvântul. Désolé, sorry. Merci, Madame la Présidente. Vous avez rappelé... Mulțumesc, doamnă președinte. La început ne-ați reamintit reamintit cât de important e federul și cât de importante sunt fondurile de coeziune în ceea ce privește dezvoltarea teritoriilor noastre și regiunile noastre. Raportul acesta este foarte important din această perspectivă. Țin de altfel să-i mulțumesc domnului raportor pentru calitatea muncii făcute. E un raport foarte pertinent care, într-adevăr, contribuie la mai multă flexibilitate, la multă regionalizare, permite practic o folosire mai eficace a fondurilor. Sprijin de asemenea aceste propuneri prin care se dorește o redefinire a concentrării tematice, așa cum s-a reamintit, la nivel regional. Acest lucru ne va permite să promovăm uh, și în continuare coziunea economică, socială și teritorială cât mai aproape de nevoile pe care le au regiunile noastre și de asemenea ne va împiedica să avem o centralizare excesivă, deci va fi o protecție împotriva centralizării excesive. De asemenea, salut propunerile formulate de raportor pentru ca regiunile cel mai puțin dezvoltate să folosească cel puțin 30% din uh, sumele alocate pentru a sprijini acțiuni întreprinse în favoarea unei Europe uh, ecologice. Astfel, regiunile ultraperiferice, care sunt foarte vulnerabile în fața dezastrelor naturale, asta deci le va permite să-și sporească reziliența și capacitatea lor de prevenire și gestionare a riscurilor. Și ca și ceilalți colegi, voi înainta și eu câteva amendamente, două mai ales, deoarece cred că acele criterii de clasificare a regiunilor uh, din articolul 3 ar uh, trebui să oglindească mai bine diversitatea economică locală. Dacă PIB-ul regional s-ar uh, măsura în funcție de puterea de cumpărare. Și al doilea rând, pentru a examina efectele pozitive și concrete ale politicii de coeziune mai ales în regiunile ultraperiferice, articolul 11 din propunerea de regulament, cred eu, că ar trebui să permită finanțarea celor dispozitive uh, teritoriale, de contoate teritoriale, deoarece sunt niște instrumente esențiale pentru a uh, favoriza mobilitatea europenilor care locuiesc în aceste teritorii ultraperiferice, pentru că acestea să nu mai fie practic niște mm, insule despărțite de restul continentului. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Bogovici, aveți cuvântul. Eh, hvala za besedo. Eh, zelo pomembno. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un raport foarte important și vreau să mulțumesc raportorului pentru un eh, prim proiect de raport foarte bine pregătit. Îl parcurgem și ne dăm seama că politica de coeziune și dezvoltarea regională sunt uh, nucleul Uniunii Europene, foarte importante. Reducerile au consecințe uriașe și de aceea susțin ceea ce s-a susținut în alte discuții despre alte rapoarte. Ar trebui să luptăm pentru a menține nivelul actual de finanțare. Iar în ceea ce privește regulamentul uh, cu privire la prevederile comune, Trebuie să găsim un compromis în această dezbatere. Va trebui să spunem foarte clar că o parte din uh, dezvoltarea rurală are o componentă teritorială sau ceva de genul. Va trebui să găsim o poziție comună și o cale de a gestiona lucrurile în mod partajat. Iar în ceea ce privește propunerile raportorului, componenta de mediu, economia circulară, inovarea, specializările inteligente, iată, toate acestea sunt, uh, se regăsesc în propunere, mă scuzați. Zonele urbane sunt uh, forța motrice a dezvoltării și acest lucru e subliniat în text. Mai subliniem încă uh, un lucru, uh, zonele insulare. Ar trebui să vorbim și despre zonele rurale și zonele montane. Asta lipsește din text și, de fapt, uh, apărea în rezoluție în trecut. Eu cred că va trebui să găsim aici o soluție, căci dacă e să privim... Uh, finanțarea, aici privim bugetul în termeni globali, vedem că e mai multă finanțare în alte regiuni și mai puțin la politica de coeziune și dezvoltarea regională. Eu cred că această parte a bugetului va, se va afla într-o situație extrem de îngrijorătoare. Va trebui să ne pregătim, să facem față provocărilor actuale. Sunt din ce în ce mai mulți oameni care se mută de la țară la oraș din ce în ce mai mulți oameni care se mută din regiunile mai puțin dezvoltate din statele membre în regiuni mai dezvoltate. Asta e o problemă ce va trebui rezolvată pe viitor și va trebui să îmbunătățim situația la capitolul bugetare. Eu voi încerca să fac asta prin amendamentele mele. Voi încerca să fac și mai mult în ceea ce privește satul inteligent – trebuie să avem o viziune clară pentru aceste zone. Mai subliniez un aspect. Când discutăm despre recondiționarea clădirilor, e componenta de eficiență energetică aici, dar ar trebui să includem încă un lucru. Uh, securizarea în caz de cutremur. Trebuie să putem îmbunătăți clădirile în așa fel încât ele să fie mai puțin expuse riscului în caz de cutremur. Eu voi încerca să fac asta prin amendamente, după cum am spus, și deocamdată cam atât din partea mea. Mulțumesc încă o dată pentru raport. Mulțumesc. Dacă sunt alți doritori care să participe, domnul Van Nistelrooy, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Cred că punctul de pornire în acest raport uh, a fost foarte bun și ce s-a spus până acum e foarte util, e nevoie de mai multă flexibilitate pentru regiuni, regiunile să aibă opțiuni. Da, asta auzim mereu și la Comitetul Regiunilor. Și am o întrebare, de fapt. dezbaterea cu privire la articolul 3 și aici mă uit și către comisie. Poate va reacționa. La nivel regional se calculează uh, PIB-ul pe, per capita. Comisia a ales însă un calcul național și e vorba de venitul național brut. E frumos să folosești acești termeni, însă de fapt, cu ce efect? Care este efectul unui termen față de celălalt? Raportorul n-a mai reluat ideea, însă este un punct foarte important acesta și vreau să întreb comisia, ne poate da mai multe detalii? Ce înseamnă asta pentru împărțirea regiuni, pentru alocarea banilor? Este foarte relevant sau uh, se poate face, există o opțiune, se poate alege? Ascultând dezbaterea, vreau să mai spun un lucru. Este vorba de economia bazată pe cunoaștere. Cunoașterea este pretutindeni. Există specializări inteligente, iar regiunile mai bogate din Europa se spune că se descurcă mai bine, dar cumva aceasta este, o, un, este un lucru cumva prost înțeles, căci cunoașterea este peste tot. Săptămâna trecută, Comisia și-a prezentat viziunea și a spus că sunt lucruri valabile pentru tineri în Europa și în sudul Italiei, de exemplu. Și atunci, în ceea ce privește cunoașterea aceasta, trebuie să meargă până la antreprenori, pentru că una este mediul public și alta este apoi uh, cealaltă parte. Căci trebuie să existe o forță motrice care să preia frâiele, ca să existe efecte. vorba de a disemina cunoașterea, de a crea servicii și produse. Acest lucru este esențial și apoi esențială este cooperarea cu mediul antreprenorial, cu cei din educație și formare, cu cei din studiul tehnic, cu cei din cercetare științifică. Și aceste lucruri sunt importante în așa fel încât să existe uh, specializare în regiuni nu poți să fii bun în toate. Căci dacă vrei să fii bun la toate, până la urmă pierzi puterea concurențială cu alții. Trebuie să cauți o specializare inteligentă, iar în această perioadă este foarte uh, este foarte bine să faci asta. Trebuie să fie și flexibilitate, după cum spuneam. Obiectivele noastre tematice ajută foarte mult. E și o metodă pentru specializare inteligentă care a funcționat foarte bine, zic eu. Uh, sunt foarte mulțumit că se discută despre regiunile urbane și despre cât să se aloce acestora, dar uh, e tipic, cum s-a spus uh, mereu, trebuie să avem în vedere și, zon, și spațiul rural și legătura dintre acestea se tot vorbește acum despre rurban, această combi, combinație între rural și urban, sau despre cum se comportă orașul față de uh, suburbii. Și se spune iarăși că însăși uh, domeniul agricol trebuie să fie avut în vedere. E Bine că nu trebuie să alegem neapărat între rural și urban, dar uh, în continuare trebuie să vedem care este legătura între cele două. Mulțumesc! Acum dau cuvântul uh, membrului de la CESE. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Spune domnul Varda Castanis. Mulțumesc în primul rând pentru invitația de a vă prezenta uh, munca noastră pe această propunere. E vorba de propunerea de regulament pentru perioada 2021-2027 cu privire la FEDR și CEF. În primul rând, comisia noastră își reafirmă angajamentul față de aceste subiecte. Noi credem în politica de coeziune. Totodată, regretăm un lucru. Se fac reduceri, sau au fost incluse niște reduceri pentru politica de coeziune, 10% per total și 12% pentru FEDR și 46% uh, pentru fondul de coeziune. Cerem instituțiilor europene, Consiliul, Parlamentul, Comisia să restabilească bugetul de la începutul acestei perioade de programare pentru politica de coeziune pentru, și pentru Fondul European pentru Dezvoltare Rurală, mai ales pentru acestea. De asemenea, mai spunem, mai subliniem uh, în avizul nostru un element Nu suntem de acord cu schimbarea la uh, ratele de cofinanțare. Facem apel către comisie să ofere mai multă flexibilitate la criteriile de cofinanțare, în așa fel încât situația economică și financiară a statelor membre și a regiunilor, desigur, să fie avută în vedere. E vorba de condiționalitățile macroeconomice care au fost uh, hotărâte la nivel național și european și care sunt impuse regiunilor. În opinia noastră, trebuie să existe flexibilitate sau să dispară acestea din text. Salutăm însă niște îmbunătățiri, îmbunătățiri propuse de comisie pentru simplificare și pentru flexibilitate. Dar vrem să spunem că simplificarea și flexibilitatea n-ar trebui să pună în pericol valori și principii care reprezintă cele mai importante lucruri aici. Egalitatea, non-discriminarea, accesul pentru persoanele cu dizabilități. La asta revin mai târziu. Salutăm faptul că Comisia cu propunerea sa, îmbunătățește guvernanța pe mai multe niveluri și pune accentul pe gestionarea partajată, sporind astfel participarea societății civile, a organizațiilor pentru societatea civilă și a altor părți interesate în procesul de programare, de implementare, de uh, evaluare și de monitorizare a utilizării acestor fonduri. Și totuși, Trebuie să vedem ce se întâmplă cu parteneriatele. Uh, ideea parteneriatului trebuie respectată și tocmai de aceea facem următoarea propunere. Să fie o condiție obligatorie. În avizul nostru mai subliniem că la nivel european nu e un dialog organizat cu toate părțile interesate în ceea ce privește politica de coeziune. De aceea propunem să fie creat un forum pentru politica europeană de coeziune, în așa fel încât societatea civilă, cu organizațiile ei și părțile interesate, să devină actori implicați și să, se, să implementeze programele în noua perioadă de programare. Noi uh, recomandăm ca Comisia să transmită urgent mai departe obiectivele cu privire la dezvoltarea durabilă și să le cuprindă în propunerea sa și în regulamentele pe aceste programe. Au trecut trei ani de zile de când Uniunea Europeană și-a asumat angajamentul de a implementa aceste obiective. Și asta fără nicio rezervă. E vorba de agenda pentru 2030 și până acum, iată că nu am asistat la elaborarea unei strategii coerente pentru a implementa și a centraliza această agendă pentru 2030 și pentru a o cuprinde în toate programele externe și interne ale Comisiei. Este o mare oportunitate, nu trebuie să o ratăm. E importantă pentru politica de coeziune și pentru Fondul European de Dezvoltare. Am ascultat ce a avut de spus raportorul, sunt perfect de acord. Trebuie să tratăm uh, Uh, regiunile problematice ca fiind regiuni ultraperiferice. Este un deficit mare în această propunere de regulament. E foarte important ca Comisia Regii din Parlamentul European să fie fruntașă și să vină cu o schimbare mare în propunerea de regulament cu privire la zonele insulare Cooperarea teritorială europeană e direct vizată aici și trebuie să aibă bugetul sporit. Iar noua perioadă de programare trebuie să prevadă o finanțare mult mai bună pentru acest tip de cooperare, pentru că altfel va apărea o lacună între ceea ce transmitem în, în, prin cuvinte și ceea ce facem concret. Noi cerem comisiei să aibă în vedere și alți indicatori sociali, să țină cont nu doar de venitul național brut, când discută despre concentrarea tematică sau când clasifică regiunile. Venitul național brut nu este suficient. De asemenea, CESE susține că trebuie să existe consultări și trebuie ca, în cele din urmă, concentrarea tematică să ajungă la nivelul regiunilor. Mă întorc acum la trei elemente care sunt foarte strâns legate între ele. În uh, propunerea de regulament nu regăsim uh, vechiul articol 7 cu privire la egalitate, non-discriminare și acces pentru persoanele cu dizabilități. Am ascultat raționamentul se spune că e mai important să fie inclus în alte articole, cum ar fi articolul 67, de exemplu, accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități nu e menționată acolo. Deci vă rog frumos să analizați problema, căci prin politica de coeziune și politica de Uh, dezvoltare rurală, trebuie să o creăm, să avem o creare de medii accesibile. Să nu uităm asta. 80 de milioane de europeni uh, suferă de o dizabilitate. Populația îmbătrânește. Din ce în ce mai multe persoane au mobilitate redusă. Milioane de persoane. Să nu ratăm această minunată șansă ca prin politica de coeziune, în acest caz prin FEDER, să creăm medii accesibile, să construim aceste medii, inclusiv în plan digital, în domeniul transportului și așa mai departe. Doamna D'Amato, parcă, menționase să includem uh, Convenția ONU. Ea a fost deja ratificată de Uniunea Europeană. Da, susținem ideea. De asemenea, ar trebui să regăsim în articolul de trebui ca în text să fie să nu fie permisă segregarea de niciun fel, excluderea de niciun fel. E un articol despre excluziune. Ar trebui, într-adevăr, ca Parlamentul să preia această idee în text. Dacă vrem să existe durabilitate, atunci trebuie să ne axăm pe serviciile în beneficiul comunității, pentru toți cei care au nevoie de ele. Despre condiționalitățile macroeconomice am vorbit deja. Închei cu următorul mesaj. Suntem de acord cu această inițiativă. Este o bună inițiativă, putem să îmbunătățim prin ea inclusiv finanțarea în cele din urmă, dar dacă mă uit la propunerea de regulament pentru Fondul European dezvoltare rurală, vedem că e foarte slab acolo pilonul social. Și tocmai de aceea spunem că inițiativa pentru accesibilitate în plan social ar trebui să fie sporită cu 10%. Înțelegem că fondul, există Fondul Social European Plus și îl susținem. Și de fapt știm că acest fond trebuie să susțină implementarea uh, pilonului european pentru drepturi sociale, dar mai subliniez un aspect. Nu e vorba doar de servicii, training, ocupare și așa mai departe. Nu doar acestea sunt elemente necesare pentru incluziune, pentru non-discriminare, pentru egalitate. Dincolo de toate acestea, trebuie să existe niște medii durabile. E nevoie uh, de acces și oamenii trebuie să poată trăi în funcție de alegerile lor personale. Mereu am cooperat bine cu Parlamentul European și numele CESE vă mulțumesc încă o dată pentru posibilitatea de a vă prezenta avizul nostru. El, știți, va fi formal adoptat miercurea viitoare în plan intern. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult în numele membrilor regii. A, să știți că, da, l-am invitat și pe raportorul de la Comitetul Regiunilor pe acest dosar, însă, din păcate, iată, el nu a putut participa astăzi. Noi am încercat, de fapt, să purtăm această discuție în cei mai transparenți termeni. Dau acum cuvântul uh, comisiei. Văd că de data aceasta echipa este și mai mare you know, about money, so... Uh... Da, da, da, când e vorba de bani, clar că suntem mai numeroși. Înainte era vorba doar de mecanism. În primul rând vă mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și domnului Coțolino pentru munca detaliată pe care a făcut-o la acest raport. Cinci observații aș avea, dacă îmi permiteți. Prima se referă la concentrarea tematică. Trebuie să recunosc că suntem puțin îngrijorați de modificările propuse la mm, propunerea Comisiei. Aplicarea la nivel regional acestor cerințe de concentrare tematică, așa cum se propune în raport, ar duce, din punctul nostru de vedere, la o abordare mai restrictivă decât cea națională propusă de comisie. Uh, deoarece ar însemna că fiecare regiune ar trebui să se limiteze la un numit procent, în timp ce propunerea noastră oferă o anumită flexibilitate. O regiune ar putea compensa pentru alta atâta timp cât media națională e atinsă. De asemenea, nu credem că asta s-ar putea soluționa printr-o flexibilitate adițională de 10% la regiunile individuale. Din potrivă, credem că asta nu ar crea decât mai multă complexitate, deoarece trebuie să ții urma la toate aceste proceduri și asta înseamnă mai multă birocrație. Privim de asemenea cu scepticism propunerea din raport de a folosi cel puțin două obiective de politică regiunile mai dezvoltate. Comisia a propus, și vă reamintesc asta, a propus ca statele mai dezvoltate să-și concentreze întreaga alocare pe inovare doar, dacă doresc să o facă. Și motivul pentru care am propus acest lucru este că de obicei sumele care sunt primite de statele mai dezvoltate sunt mai scăzute și dacă vrei să ai un impact, trebuie să eviți o fragmentare a banilor pe foarte multe obiective de politică și nu am înțelege de ce am putea obliga noi astfel de regiune sau regiune să aibă o alocare fragmentată dacă un stat membru și-ar dori, să zicem, o alocare doar pe inovare. Și vorbim, să nu uităm despre state mai dezvoltate propunerea din raport ar permite ca statul membru sau regiunea respectivă să cheltuiască bani pe transporturi, deoarece ar putea alege din două obiective. Și unul dintre acestea ar putea fi transporturile și nu sunt sigur că e logic să cheltuiești puținii bani pe care îi primești tu ca regiune dezvoltată pe transporturi. Nu mi se pare o abordare corectă. Acum, câteva cuvinte referitor la ce spunea domnul Val Nisteroi. Uh, diferența între VNB și PIB. Eu aș crede că nu o diferență fundamentală. Bineînțeles că este o, state, o serie de state unde, într-adevăr, diferența e clară, însă VNB-ul se folosește la nivel național și PIB-ul la nivel regional, deci încercăm să fim consecvenți. Care sunt acum efectele în ceea ce vește cerințele concrete? E greu de spus deocamdată. Trebuie să vedem ce se va întâmpla cu fondul social, cu fondul regional. Deci vom vedea exact când vor fi sumele, cum vor fi sumele alocate și atunci vom ști exact cât merge spre inovare, cât pentru combaterea schimbării climatice și așa mai departe. O a doua observație referitoare la propunerile cu privire la criteriile de excludere. Ce se poate finanța și ce nu se poate finanța de la FEDER. FEDER. Vreau să vă reamintesc că propunerea noastră se bazează pe trei considerente. În primul rând, vrem să avem o anumită coerență și continuitate. Deci asta înseamnă că nu vrem să modificăm ceea ce s-a implementat până acum. Vrem de asemenea să avem o consecvență față de politicile europene și în cele din urmă, dar nu în ultimul rând, vrem să ținem cont de experiențele trecutului. Și aici spuneam că ne îngrijorează câteva modificări. Vă voi da două exemple. Propunerea din raport permite uh, cheltuirea de bani pentru materialul rulant. Noi nu suntem convinși, deoarece nu vrem să oferim niște avantaje uh, actorilor prezent pe, pe piață și nici nu vrem neapărat să vorbim despre deschiderea pieței. Uh, feroviare aici. O astfel de prevedere nu ar respecta pachetul feroviar pe care Parlamentul European, ți să vă reamintesc, l-a sprijinit. O a doua problemă. Poate că știți că avem o experiență așa și așa, să zic eu, în ceea ce privește definirea de aeroporturi regionale într-o țară ca Spania, unde știm că s-au cheltuit foarte multe fonduri și s-au uh, creat niște aeroporturi care nu sunt profitabile, deci unde nu aterizează avioane. Deci nu ne-am dorit să avem din nou aceeași problemă la lista de proiecte pe care le putem finanța cu bani de la fondurile regionale. O a treia observație se referă la cheltuirea minimă 5% pentru zonele cu handicap specific. Așa cum am menționat înainte, se consideră această idee ca fiind o povară administrativă suplimentară, deci trebuie asigurată o trasabilitate și e și ceva de, greu de pus în practică în statele membre. Ce se întâmplă cu zonele care au anumit uh, handicap în Luxemburg, de pildă? Cum le poți defini clar? Însă aici am avea o prevedere în regulament care ar stabili că 5% din bani trebuie cheltuiți pe anumite zone cu anumit handicap în toate statele membre. Și asta cu siguranță că ar stârni foarte multe discuții uh, între serviciile la comisie pe de o parte și statele membre pe de altă parte. Deci ce, la ce ne referim când vorbim de astfel de procente? O a patra observație care are oarecum legătură cu ce spuneam anterior. Privim tot cu ochi critici ideea de a dubla practic sumele pentru dezvoltare urbană durabilă, deoarece încă o dată se adaugă și mai multă complexitate. Toate aceste procente suplimentare trebuie monitorizate, asta înseamnă mai multă povară administrativă, deci noi nu ne dorim să avem modificări aici, ci să păstrăm propunerea comisiei ca atare. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, dar totuși ceva care are la fel de multă importanță. Ne îngrijorează nivelul de detalii care a fost adăugit acum la obiectivele specifice care intră la obiectivele politice. Care era scopul nostru? Să avem niște obiective specifice cât mai scurte și la obiect, să înlăturăm toate aceste straturi de detalii și de elemente complexe din regulamentul actual. Ambiția noastră mai generalizată de a simplifica lucrurile. Deci vrem ca totul să fie cât mai simplu cu putință pentru ca astfel să avem mai multă flexibilitate. Acesta este obiectivul uh, acestei propuneri, de fapt, să nu uităm. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Coțolinu. Acum aveți onoarea de a încheia această discuție. O încheiem cu prezentarea de amendamente, spun eu, discuția și cu amendamentele pe care le vom face cu toții împreună. Însă aș ține să profit de ocazie pentru a vedea dacă trebuie să avem o discuție despre regulamentul general, despre fondul de coeziune și FEDER. Eu cred că noi riscăm să cam amestecăm lucrurile, să punem la oaltă lucruri de la niveluri diferite. Și al doilea comentariu. Să nu facem din simplificare, să zic așa, un idol, mai ales când ne gândim și la obiectivele politice aici în joc nu schimbă mult lucrurile la certificare dacă ai un procent de 6 sau de 10%. E vorba aici doar de o evaluare politică a lucrurilor și să nu confundăm obiectivele pe care și le propune Parlamentul, obiectivele politice, cu obiectivul simplificării. Trebuie să ținem cont de acest lucru. Eu sunt uh, dispus să discut în rest cu colegii, domnul Van Nistelrooy, uh, vorbea despre o altă reuniune și eu am spus că ar ar trebui să ne mai întâlnim din nou. Am vrea din partea comisiei uh, anumite scheme, să înțelegem dacă prin propunerile făcute, într-adevăr, se ajunge la simplificarea despre care se vorbește. Eu discut cu cei care gestionează politica regională. Uh, și <laughs> vă spun, de multe ori ceea ce crede comisia că e simplificare nu înseamnă decât o complicare mai mare a lucrurilor. Însă eu sunt gata să discutăm toate aceste aspecte, deoarece uneori simplificarea pe care o anunțați dumneavoastră nu corespunde după aceea procedurilor de pe teren. Însă, în fine, sunt dispus să discutăm și sunt sigur că vom lucra cu toții foarte bine, deoarece vrem ca la sfârșitul discuțiilor să avem un instrument care să corespundă mult mai mult intereselor cetățenilor europeni. În sfârșit, cred că putem face o treabă minunată, foarte bună, deci sunt gata să primesc sugestiile dumneavoastră. Deja, în urma discuțiilor actuale, avem o bază de consens destul de largă. Deci e clar că vom putea lucra foarte bine, vom ține cont de toate amendamentele, vom colabora, bineînțeles, și cu Comisia Europeană și cu secretariatul, bineînțeles, care joacă un rol uh, hotărător în următoarele zile. Deci pentru ca în noiembrie să avem textul definitiv și pentru ca în decembrie, sper eu, să putem uh, Uh, să votăm acest raport în plenul Parlamentului European. Deci vă mulțumesc într-adevăr tuturor pentru contribuțiile la această discuție. Vă mulțumim foarte mult! Asta este ambiția noastră, să votăm uh, la regi în decembrie, să ajungem și în plenară tot în decembrie. De aceea am propus ca termen pentru amendamente data de 25 octombrie la prânz. 22 octombrie. E data pentru regulamentul comun și 25 pentru fondul de coeziune. Deci, acesta este termenul pentru amendamente. Dragi colegi, am parcurs întreaga ordine de zi. Acum am ajuns la diverse doamnă Crel, domnule Van credeam că numai eu am multe de spus. Dar, doamnă Crel, bineînțeles, vă dau cuvântul. Doamna Crel, dacă mi-aduc eu bine aminte, la ultima reuniune a coordonatorilor am hotărât să, să nu avem un aviz oficial pentru CEF, ci doar o scrisoare. Le-ați putea transmite această informație și celor de la secretariatul nostru minunat, deoarece am înțeles că ei deocamdată se ocupă de amendamentele de compromis. Deci asta nu ține de scrisoare. Da, am discutat asta la reuniunea coordonatorilor. Acum voi verifica exact ce se menționează în decizia coordonatorilor și vom proceda ca atare. Da, am discutat despre uh, eventualitatea trimiterii unei scrisori pentru a oferi mai multă flexibilitate Comisiei Regii. Domnul Van Nistelrooy. Spre întrebarea mea într-un minut, dar uh, mi-am amintit următoarele. Eh, de fapt, mi-am amintit această abordare și um, s-a spus că trebuie să fim la timp pentru bugetul, pentru raportul de la bugete, pentru raportul interimar. Deci trebuie să acționăm în așa fel încât să avem un text pe CEF care să fie, și cu transferul care să fie proporționale. În al doilea rând, n-am prea știut astăzi când am venit, am primit următoarea informație. Că agenda pentru plenară va avea, va conține rezultatul votului de săptămâna trecută cu respingerea respingea cu privire la anumite programe de sprijin pentru reformă. N-am înțeles că se va ajunge imediat în plenară. Am mai fost la un dat în discuție cardul albastru cu privire la proiectul doamnei Biencovska, dar nu s-a ajuns direct la plenară. Am gândit că ajungem mai întâi la comisie, dar comisia apoi n-a făcut nimic. Mă poate informa cineva dacă va fi subiectul la plenară și adică dacă se va lua o decizie la plenară? Asta e întrebarea mea. Okay. This is all of us we know. We saw the, the, the provision. Am văzut agenda provizorie pentru plenară cu toții. Și asta este ce știm deocamdată. Iar explicația din partea secretariatului este că e calea naturală. Decizia din comisie ar trebui aprobată de plenară sau, mă rog, respinsă. Și este deci normal cred eu. E o întrebare sau altceva care să nu fie uh, pe ordinea de zi a plenarei? Vă rog frumos să-mi spuneți și atunci voi verifica. Eu am înțeles, spune Constanțe Creel, că a fost o semnătură din partea Comisiei de a retrage propunerea. Un semnal, mă scuzați. Un semnal, mă scuzați. Uh, S-a întâmplat asta sau? Nu, pot întreba Comisia, dar sunt convinsă că nu mi se va răspunde. Sau? Noi urmărim uh, discuția din Parlament foarte îndeaproape și depinde de rezultatul discuției dumneavoastră, după care Comisia va lua o decizie dacă și cum să urmărească pe mai departe acest dosar. Deocamdată asta facem, așteptăm ca Parlamentul să facă o mișcare. E din ce în ce mai bun. După fiecare reuniune regii. Ați auzit, deci. De cum voi avea informații din partea comisiei, o voi distribui tuturor uh, membrilor și tuturor coordonatorilor. Doresc să o felicit pe doamna Crel, îmi permiteți? Să-i urez la mulți ani! Îi urez la mulți ani în numele întregii comisii regii. Avem privilegiul de a lucra cu doamna Crel, privilegiul de a o cunoaște. Vă mulțumim foarte mult, să fiți curajoasă și pozitivă în uh, toată munca noastră. A fost ultimul comentariu la diverse. Vă atrag atenția, următoarea reuniune va fi iarăși una extraordinară și va avea loc la Strasburg. Joi, pe 25 octombrie, de la 10 și un sfert. 10 și un sfert. Da, vom încerca, răspunde doamna președintă unui comentariu fără microfon din sală. Doresc să mulțumesc și interpreților, interpreții mulțumesc și ei. Reuniunea de astăzi se închide.